Uh, <coughs> uh, Stimați colegi, în calitatea mea de președinte al Comisiei juri, doresc să-i urez bun venit doamnei comisar desemnat, doamna Vera Iurova. Doamnă Iurova, bun venit în Parlamentul European. Doresc de asemenea să doresc bun venit domnului Claude Moraes, președinte al Comisiei Libe, doamnei Vicky Ford, președinta Comisiei IMCO, și doamnei Irace Garcia Perez, președinta Comisiei FEM. și membrilor respectivilor comisii cu care va avea astăzi loc uh, această audiere comună. În primul rând, Doamna Iurova, ca și mine, este de origine cehă. Aș dori să evităm niște stânjeneli. Numele domnii se pronunță Iourova, nu Giurova și nici Jurova, ci Iourova, doamna Iourova. Comisarul desemnat va aprecia faptul că îi se pronunță corect numele. Doamna Iourova, cum spuneam, este candidat pentru un portofoliu complex, un portofoliu foarte important, care, după părerea mea, se referă la dreptul civil, iar comitetul, comisia mea răspunde de drept civil. E vorba de o serie de inițiative importante pe care le așteptăm în acest domeniu de exemplu, plățile transfrontaliere care trebuie analizate și actualizate. Nou comisar, de asemenea, are responsabilitatea pentru dreptul comercial pe care Parlamentul European uh, dorește să arate foarte mult interes, mai ales în ceea ce privește răspunderea corporativă socială. Iar dacă ne gândim uh, la liniile directoare ale Comisiei și regula 16 de procedură, Parlamentul evaluează pe comisarii desemnați pe baza competenței generale, pe baza angajamentului european și pe baza independenței personale. De asemenea, evaluează cunoașterea portofoliului uh, pentru care sunt desemnați și calitățile de comunicator. Înainte de audiere, comisarul desemnat a răspuns în scris la un chestionar pregătitor. Răspunsurile scrise au fost trimise um, eurodeputaților în toate limbile. Structura dezbaterilor este următoare. Comisarul desemnat va face o alocuțiune de introductivă nu mai mult de 15 minute și va mai avea 5 minute la sfârșitul reuniunii pentru o alocuțiune de închidere. Președinții comisiilor, de asemenea, sunt invitați să aibă asemenea locuțiuni de două minute. După introducere vom auzi 45 de întrebări, de câte 3 minute fiecare. Un minut pentru întrebare și un minut pentru uh, răspuns. Nici uh, întrebările următoare și nici sistemul catch the eye nu sunt posibile. Uh, rog atât eurodeputații cât și pe comisarul desemnat să respecte timpul alocat. A fost uh, aprobat ca aceste întrebări să fie puse de respectivii membri ai comisiilor în ordinea următoare. În primul rând, Comisia uh, Libe și Comisia Juri, Comisia IMCO și apoi Comisia FEM. Există interpretare în toate limbile, vorbitorii își pot folosi limba maternă și sunt rugați să nu vorbească foarte repede. Și acum îi voi da cuvântul domnului Claude Moraes. Aveți cuvântul. O chestiune de procedură. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am depus o întrebare Poate că n-am înțeles eu bine, dar pentru grupul socialiștilor și democraților, pregătirea noastră era că în primul rând întrebările de la Libe și după aceea cele de la juri și asta este și ordinea vorbitorilor pe care am primit-o. Deci care, cine a decis schimbarea ordinii și de ce s-a schimbat și pe ce considerente, pe competența cui s-a modificat această ordine a intervențiilor? Ieri uh, s-a ajuns la un acord asupra acestei ordini a întrebărilor. A fost un acord între grupurile politice. Vă rog, domnule președinte Moraes, aveți cuvântul. Trei minute pentru alocuțiunea de deschidere. Haideți să-i acordăm cele 15 minute doamnei Iaurova